semnal clar um, Comisiei pentru a recunoaște un statut unic european asociațiilor, fundațiilor și societăților mutuale. Mulțumesc și trecem la vot, spune domnul președinte. Pe ordinea de zi avem două propuneri de rezoluție privind legea maghiară, privind mass media. Domnul președinte Dol are cuvântul. Mulțumesc. Domnule președinte, înainte de votul de astăzi, în legătură cu rezoluția privind media în Ungaria, doresc să atrag atenția colegilor în legătură cu ultimele evoluții ale situației și să fac o propunere concretă. Acum patru zile, Parlamentul maghiar a adoptat modificările, toate modificările cerute de Comisia Europeană, în ciuda votului uh, negativ uh, spus în trecere a deputaților socialiști și verzi din Ungaria. Doamna Crăs a fost prezentă la vot și a anunțat că versiunea modificată a legii este conformă cu dreptul european și mai ales cu Carta Drepturilor Fundamentale. Dar rezoluția grupului de stânga uh, care va fi pusă la vot astăzi ignoră aceste lucruri. Textul este aproape același ca și cel de acum trei săptămâni și nu menționează votul din Parlamentul Maghiar. Doresc să întreb, acest Parlament trăiește în realitate sau într-o lume imaginară? Această rezoluție este dirijată împotriva guvernului maghiar sau împotriva Comisiei Europene, care nu mai are nimic de spus în legătură cu uh, această lege? Cer mai ales președintelui grupului liberal, dacă are încredere sau nu în doamna comisar Cross. Grupul PPE consideră că acest parlament și-ar pierde credibilitatea dacă ar adopta texte care nu corespund realității. Trebuie să ne transformăm în teatru în care se, uh, avem conflicte în legătură cu politicile naționale? În aceste condiții, grupul PPE își retrage propria rezoluție și face apel la adresa celorlalte grupuri să facă același lucru, pentru că aici e vorba de credibilitatea Parlamentului European. Vă mulțumesc pentru atenție. Uh, proszę Państwa, Propoziția este całkiem jasna, rozumiem. S-a făcut o propunere clară. Deci am înțeles că PPE-ul și-a retras rezoluția, deci mai avem o singură rezoluție depusă de celelalte grupuri, așa că întreb acum pe liderii celorlalte grupuri, le dau cuvântul pentru a-și prezenta punctul de vedere. Domnul Svoboda. Mulțumesc, domnule președinte, stimate colege, stimați colegi. Domnul Dol a făcut trimitere la realitate. Da, realitatea este următoarea. Guvernul Ungariei, Parlamentul Ungariei a modificat această lege, ceea ce e bine. Pentru că știu că în această dezbatere și dumneavoastră, domnule Dol, ați spus că nu s-a încheiat uh, situația și ați spus atunci că nici nu trebuie modificată legea. Și uite, dintr-o dată au modificat-o. Dar realitatea, dragi, dragi colegi, ce pe care puteți să o citiți în această lege, este faptul că și reprezentantul OSCE spune că aceste modificări sunt insuficiente. De asemenea, reprezentantul Consiliului Europei spune aceste modificări sunt insuficiente. Aceasta este realitatea, domnule Dol. În grupul nostru politic, ieri am discutat foarte detaliat această lege și modificările ei și am ajuns la concluzia, la fel ca și OSCE și Consiliul Europei, că aceste modificări sunt insuficiente. Domnule Dol, cine uh, va câștiga astăzi, urmează să vedem. Domnul, uh, domnul Lange, vă rog să mă ascultați, noi nu vom noi nu vom ceda în lupta pentru libertatea mass media. Dacă dumneavoastră alegeți să cedați, e treaba dumneavoastră. Libertatea mass media este un principiu al democrației, un principiu fundamental. Noi dorim democrație, dorim libertatea presei și de aceea vă rugăm să votăm astăzi. Știm că nu e vorba doar de noi, ci de foarte mulți colegi dintre rândurile dumneavoastră care sunt de părere că trebuie să luptăm pentru libertatea mass media și în Ungaria și oriunde altundeva. Proszę Państwa, koleżanki i... Vă rog, dragi colegi, spune domnul președinte, înțeleg că cele patru grupuri nu își retrag rezoluția, așa că putem trece direct la vot. Dar am înțeles că și reprezentantul grupului ALDE dorește să ia cuvântul. Vă rog. Ce? Domnule președinte, ni s-a adresat aici direct cineva. De aceea, sigur că noi avem încredere în comisara Cross și în activitatea pe care o desfășoară, dar ne-am fi dorit ca comisara pentru drepturile omului să se ocupe de situație cu aceeași seriozitate. Pentru că eu cred că aici e ai problema. În al doilea rând, în al doilea rând, Și, într-adevăr, realitatea este cea pe care o descrie colegul nostru Svoboda, pe care o descrie și OSCE și Consiliul Europei. Modificările nu sunt suficiente și domnul Navracici, ministrul de justiție și vicepreședinte al Guvernului Ungariei, a spus că nu e vorba de o modificare esențială, de profunzime a acestei uh, legi pentru că situația jurnaliștilor și a uh, autorității de certificare Uh, nu au fost modificate. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun în numele liberalilor, noi nu, noi nu retragem această rezoluție și cerem votul. Przechodzimy do rozpatrzenia... Atunci trecem la vot. Spune domnul președinte, votăm rezoluția din partea patru grupuri politice. Cine este pentru? Kto jest przeciw? Cine e împotrivă? Vom verifica prin vot electronic. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Rezoluția a fost adoptată. Porządek dzienny przewiduje głosowanie nad sześcioma projektami rezolucji w sprawie południa. Acum trecem la rezoluția privind vecinătatea sudică a Uniunii Europene, mai ales Libia. Are cuvântul doamnul, doamna Ana Gomes. Un um element nou supervenient care nu este reflectit. Domnule președinte, avem un element nou care nu apare în rezoluție aș dori ca Parlamentul să mă sprijine în a ne exprima indignarea și îngrijorarea în legătură cu ce s-a întâmplat cu ziariștii de la BBC care au fost arestați și torturați. Au uh, fost chiar amenințați cu uh, executarea și prizonierii libieni uh, suferă condiții similare. Deci ziariștilor nu se permit uh, să-și facă treaba în Libia. Cred că acest Parlament trebuie să transmită un semnaj clar Consiliului European să ne exprimăm indignarea și îngrijorarea. Mulțumesc! Zwracam do pani Gomez. Uh, mă adresez doamnei Gomez. Aveți un amendament concret de propus? Pentru că acum nu putem decât să votăm amendamente. Nu putem să introducem un apel de ordin general. Domnule președinte, din informațiile pe care le am, grupul liberal va prezenta un amendament oral, dar dacă nu propun un amendament oral, pot eu să propun un amendament oral. Am înțeles, spune domnul președinte. Domnul Kaminski are cuvântul. Da, domnule președinte, spune domnul Kaminski. S-a transmis un comunicat, ați spus că rezoluția privind Ungaria a fost adoptată, dar eu n-am văzut rezultatul votului pe ecran. Și cred că avem dreptul să, să cunoaștem care a fost rezultatul votului. Podaję Państwu wynik. 316. Vă comunic rezultatul votului. 318 voturi pentru, 264 împotrivă și 33 de abțineri. Mulțumesc. Pan Soie, bardzo proszę. Domnul Saier are cuvântul. Domnule președinte, aș dori să amintesc Parlamentului um, faptul că aplicăm standarde duble. În ceea ce privește legea mass media, în Ungaria, un eveniment de luni nu apare în rezoluția noastră. Acum încercăm uh, să includem în rezoluție un lucru um, care uh, s-a întâmplat ieri. Sunt standarde duble uh, în acest Parlament care sunt aplicate și acest lucru este deplorabil și inacceptabil. Mulțumesc! Oh. Aș dori să vă rog Acum să trecem la vot. Să votăm propunerile de rezoluție comune ale șase grupuri politice în legătură cu um, vecinătatea sudică, mai ales Libia. Avem mai întâi aliniatul 10, vot cu apel nominal, să deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Grupul ALDE ne va prezenta acum un amendament oral la aliniatul 11. Are cuvântul domnul Verhofstadt. Uh, supun acest uh, amendament oral în numele liderilor grupului ALDE și numele coordonatorilor, pentru că ieri după dezbatere am avut uh, sentimentul că trebuie uh, să se um, modifice aliniatul 11 pentru a-l face mai ferm. Amendamentul oral pe care îl prezint este următoare. Uh, cerem uh, uh crearea de relații cu Consiliul Național Interimar de Tranziție uh, și să se începe procesul oficializării acestuia pentru a încuraja și așa mai departe. Iată care este amendamentul al depus în numele liderilor celor șapte grupuri și numele coordonatorilor. Necessary. Vă rog să citiți tot amendamentul, spune domnul președinte. With pleasure, uh, calls on the... Cu plăcere deci cerem înaltului reprezentant să eh, stabilească relații cu Consiliul Național de Tranziție Interimar și pentru a începe procesul oficializării acestora pentru a încuraja tranziția înspre democrație, asigurând implicarea unui spectru larg al reprezentanților societății din Libia și eh, pentru a ajuta femeile și minoritățile în procesul de tranziție și pentru a sprijini în zonele liberate pentru a ajuta populația și pentru a răspunde nevoilor lor umanitare, inclusiv de asistență medicală. Zanim zaczniemy głosować. Vom vota, spune domnul președinte. Aș vrea să știu dacă se opune cineva acestui amendament oral. Se pare că nu, deci votăm. Cine e pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 23, vot separat, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, se adoptă. Trecem acum la votarea întregii propuneri de rezoluție comună. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Doriți să vă comunic rezultatul votului? Nu trebuie să-l citesc. Majoritatea este zdrobitoare. 584 de voturi pentru, 18 voturi împotrivă. majoritate foarte largă, lucru foarte rar. Mulțumesc. pana Beldera Trecem acum la raportul domnului Belder în ceea ce privește abordarea Uniunii Europene față de Iran. Examinăm propunerea de rezoluție. Supun la vot amendamentul 4. Cine este pentru? Toți jest Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Rezoluția Comisiei competente supun la vot aliniatul 2, Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Domnul Belder dorește să propună un amendament oral referitor la uh, aliniatul 6, după aliniatul 6. Vă rog, domnul Belder. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. La inițiativa socialiștilor și democraților și în acord cu celelalte grupuri politice propun uh, amendamentul oral următor, după aliniatul 6. Voi citi în engleză. Condamnă cu fermitate detenția ilegală a uh, celor care conduc opoziția iraniană, domnul Hossein Musavi și domnul Mehdi Kurabi, împreună cu soțiile lor, de către forțele de securitate iraniane și cere imediat uh, eliberarea imediată și fără condiții acestora. Subliniază faptul că detenția lor a fost organizată ca o încălcare a dreptului iranian, condamnă atitudinea autorităților iraniene față de opoziție care își exercită dreptul sau legitim de a protesta și își declară solidaritatea cu poporul iranian, iranian în uh, aspirațiile sale democratice deplânge ipocrizia guvernului iranian care utilizează forța excesivă, intimidarea și arestările arbitrare împotriva unor demonstranți pașnici în ca un semn de solidaritate față de poporul egiptean în data de 14 februarie, în timp ce se spune că se susține libertatea în Egipt. Foarte bine, trecem acum la vot. Se opune cineva acestui amendament oral? Se pare că nu este cazul, atunci putem vota. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. Poddaje pod głosowanie poprawkę 2, głosowanie odrębne. Kto... Se supune la vot amendamentul 2, vot separat. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se respinge. Se supune la vot aliniatul 37. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva, Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 39. Vot separat. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Aliniatul 40. Vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. A doua parte. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 3. Vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Vom verifica. Vot electronic. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge.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 Se adoptă. Cereți să verificăm foarte bine. Vom verifica electronic. Verificăm votul pentru amendamentul 1. Vot separat. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Considerentul K.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 Doamna Iprița Cici dorește să propună un element oral. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Propunerea de amendament oral se referă la un cuvânt și anume și and, care trebuie să fie șters. Vă citesc în engleză și apoi vă explic de ce. A existat o aprofundare remarcabilă a relațiilor dintre Iran și Turcia, apoi urmează cuvântul și, care trebuie eliminat, și luând în considerare faptul că Iran își utilizează statul uh, uh, aliații săi statali și non-statali, Siria, Hezbollah și Hamas și de asemenea frăția musulmană pentru a destabiliza regiunea. Vrem să se șteargă cuvântul și pentru că relația dintre Iran și Turcia nu trebuie să fie cuplată cu relația dintre Iran și Hezbollahul głosowaniem. Zastrzeżenia. Nie ma Se opune cineva acestui amendament? Nu este cazul, atunci putem să-l votăm. Este vorba de amendamentul oral referitor la considerantul N. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Acum, considerantul O. Vot separat. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. Se supune la vot ansamblul rezoluției Comisiei Competente. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. Trecem acum la votul a șase propuneri de rezoluție referitoare la 16-a sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului. Doamna Autala, președinta subcomisiei pentru drepturile omului, a, dorește să ia cuvântul. Doamna Hautala, vă rog. Uh, fact, want... Domnule președinte, de fapt vreau să fac o comunicare referitoare la drepturile omului. Avem o veste foarte bună. Candidatul pentru premiul Saharov avocat a fost eliberat acum două zile și cred că este un exemplu foarte bun despre modul în care Parlamentul European poate să întărească drepturile omului. Domnul Halmani este un exemplu pentru modul în care pot fi eliberați astfel de prizonieri în Siria. El este un exemplu pentru că acum este liber. Dziękuję pani za tę wypowiedź. Na pewno wszystkich Mulțumesc foarte mult pentru această informație care ne va încuraja pe viitor în toate acțiunile noastre. Trecem acum la examinarea propunerei de rezoluție din partea a 5 grupuri politice. Aliniatul 6, vot separat, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Aliniatul 8, amendamentul 2, pentru, împotriva, Vom verifica în mod electronic. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge. Se supune la vot aliniatul 19. Vot separat. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Aliniatul 19. Vot separat. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 3. Pentru. Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Aliniatul 39. Văd separat. Cine este pentru? Împotriva. Vom verifica electronic. S-a deschis votul. Ce wszyscy głosowali? A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă pun la vot ansamblul propunerii de rezoluție comună. Da, vă rog, spuneți. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să vă semnalez faptul că în momentul în care ați supus la vot aliniatul 8 referitor la textul original, în tradu traducerea franceză, în versiunea franceză, se scrie că e de fapt aliniatul 19, deci a existat o confuzie la vot. Dziękujemy za uwagę. Vom verifica. Mulțumesc pentru faptul că ne-ați informat despre acest lucru. Să pun la vot ansamblul propunerii de rezoluție. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Această propunere de rezoluție comună se adoptă cu o mare majoritate. Domnul Lansbergis dorește să intervină.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 Thank you, Diana. No, thank you. Thank you Have a good weekend. Thank you. Before we move to the explanation. Înainte să trecem la explicațiile voturilor, doamna Hall dorește să intervină cu privire la declarațiile scrise și să facă trimitere la regulamentul de procedură. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori pur și simplu să am ocazia să mulțumesc celor 400 de colegi din toate grupurile politice care au semnat declarația scrisă 81. De asemenea, aș dori să mulțumesc personalului meu, asistenților mei pentru munca foarte grea și, de asemenea, serviciilor care se ocupă de declarațiile scrise pentru susținerea lor. Dar cel mai mult aș dori să mulțumesc celor care au făcut campanie, o campanie dedicată acestei declarații. Sunt mândră să fiu membră a unui parlament în care e posibil ca cetățenii obișnuiți să vină și să își prezinte problemele, un parlament în care eurodeputații îi ascultă și sunt convinși și apoi acționează în interesul lor. Acesta este cel mai bun exemplu al democrației și arată că Parlamentul European nu este departe de cetățenii săi. Mulțumesc! Very much, Mulțumesc, doamnă Hall! Now the explanations of vote. Acum trecem la explicațiile voturilor. În primul rând, în ceea ce privește legislația prin mass media din Ungaria, doamna Flasikova-Benova. Thank you very much.